Colleagues, if I can ask you hello uh, to everybody. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ne așteptăm să mai vină și alți colegi peste câteva minute. Acesta a fost uh, slotul disponibil de a început la ora 2. Avem un proiect de ordine destul de zi, am câteva comunicări ale președintelui înainte de a ne începe prezentările. Avem două prezentări astăzi, două dezbateri. Și aș vrea să vă spun că acest eveniment este transmis pe internet. Proiectul de studiu pe care l-am ascultat la prima parte a reuniunii noastre de astăzi a fost uh, trimis prin e-mail pe 3 octombrie anul acesta. Deci probabil că l aveți. Sunt și dosare dipărite în, aici în sală, CV-urile persoanelor care vor interveni, copii ale prezentărilor și un uh, rezumat al studiului, care se va încheia și publica după prezentare și se va ține cont de orice uh, contribuții și adăugiri care pot apărea astăzi la discuție. Acum, în funcție de numărul de ore deputați care va veni, aș vrea să avem uh, 5 minute pentru întrebări și răspunsuri mai târziu. În total avem cam 40 de minute pentru întrebări și răspunsuri. Și vom avea și ordinea intervențiilor care e cea pe care o ține domnul Iașec de obicei. Încă două minute în legătură cu acest studiu. Acest studiu a fost solicitat de Comisia Taxe 3 ca parte a activității noastre continue. Frauda TVA e un, un fenomen pe care noi îl tot analizăm. În iunie am avut deja o, audiere pe această teme. Pe această temă. Vrem să se modernizeze sistemul de TVA Cifrele ne arată că se pierd anual cam 140 de miliarde de venituri de TVA. Perioada 2016, mă scuzați, um, încolo. Deci asta e frauda TVA. Propunerea a propus și s-au adoptat mai multe uh, propuneri legislative. Eu am fost responsabil de una din aceste propuneri. E vorba de o inițiativă cu parcurs uh, accelerat. După cum știți, pot apărea noi uh, posibilități de a comite fraudă, mai ales în epoca digitală, deci trebuie văzut cum poate fi îmbunătățit actualul sistem prin abordarea problemelor rezituale existente. Am uh, onoarea de a vă prezenta uh, vorbitorii noștri de astăzi. Începe doamna Marila Menș, care este profesor de fiscalitate la Facultatea de Drept de la Universitatea Liberă din Bruxelles, la Institutul de Studii Europene, se ocupă de fiscalitatea internațională și cea europeană și oaspetele nostru, bineînțeles, E profesor de asemenea și la alte universități și institute, deci chiar ne onorează prin prezența dumneai. Doamnă profesor și aveți cuvântul. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Bineînțeles că și pentru mine e o onoare să fiu uh, invitată să vin astăzi de aici pentru a vă prezenta rezultatele acestui studiu. După cum spuneam, e un proiect de studiu. Uh, textul va fi actualizat în urma Consiliului din 2 octombrie, deci câteva decizii au fost luate, nimic neprevăzut, deci eu voi avea um, textul final cât mai curând. Ce voi face în această scurtă prezentare, înainte de a avea discuții și întrebări și răspunsuri? Aș vrea să mă concentrez asupra două aspecte care merită o atenție deosebită, cred eu. În primul rând, noile prevederi adoptate cu privire la importuri în pachetul e-commerce și, în al doilea rând, câteva cuvinte despre propunerea cu privire la regimul definitiv și obiectivele de a înlătura fraud, uh, de a pune capăt fraude de tip carusel. Încep cu pachetul e-commerce și mai ales cu prevederile cu, privede, cu privire la importuri. A trebuit modernizat sistemul deoarece ne confruntăm cu fraudă în acest sector al importurilor, mai ales când e vorba de vânzări e-commerce către clienți privați UE. Care e problema? Există foarte multe cazuri de subevaluare de către furnizori non-UE care vând bunuri către clienți UE cu o declarație greșită a valorii și asta cu scopul de a nu uh, fi taxați uh, cu suma corectă de TVA. Dacă ești sub 22 la euro, nu e TVA deloc, există o derogare și în anumite cazuri suma uh, TVA-ul e redus. Deci toată lumea recunoaște că există această problemă a subevaluării costului. Și s-au făcut multe studii care au demonstrat acest lucru. Altă chestiune conexă. Costurile administrative. Bineînțeles, autoritățile vamale sunt cele care trebuie să monitorizeze acum, în procedura actuală, colectarea corectă a TVA-urilor, TVA-ului la importuri. Dar pentru asta trebuie implementate cum trebuie derogările și trebuie colectat TVA-ul atunci când e cazul. Aici au crescut costurile administrative, deoarece a sporit și volumul de importuri Uh, datorit, datorat internetului. Problema se pune în felul următor. Ne întrebăm dacă prin adoptarea pachetului e-commerce în 2021 vom reuși să soluționăm aceste două probleme. Care e noua procedură pentru importuri? Se va înlătura uh, derogarea pentru acele bunuri care nu erau supuse la TVA. Deci tot, toate bunurile vor fi uh, taxate cu TVA-ul. Însă asta înseamnă că trebuie colectat TVA-ul pentru fiecare pachet care ajunge la vamă. S-a modificat procedura de colectare. Există trei opțiuni. Fie cerem furnizorilor din afara UE să se înregistreze uh, la OSS și să declare TVA-ul după vânzare pe bază lunară, deci tehnic, când ajunge pachetul la vamă, va exista o derogare, deoarece derogarea constă în faptul că furnizorul va declara suma corectă de TVA prin OSS. A doua opțiune. Atunci când cumperi ceva online și printr-o platformă, dacă se întâmplă acest lucru, există un aranjament juridic și platforma devine furnizorul, deși platforma trebuie să se înregistreze la OSS. Al treilea scenariu. Când vânzătorul sau platforma, dacă e implicat o platformă, nu se înregistrează la OSS, deoarece asta e opțional. În acel caz, transportatorul, deci curierul expres sau compania poștală, va fi cea care trebuie să colecteze uh, TVA-ul de la client și să-l plătească periodic. Dacă ne uităm la scenariul 1, când uh, Vânzătorii non-UE se înregistrează la OSS, deci primesc un număr de înregistrare și obțin o derogare pentru importuri. Ne așteptăm ca acei furnizări care acum fac subevaluări să înceapă să se comporte diferit și să înceapă să declare suma corectă de TVA prin intermediul OSS. Dacă vorbim despre costurile administrative, autoritățile vamale, bineînțeles, nu vor trebui co- să colecteze TVA-ul și să monitorizeze derogările, să vor trebui să verifice validitatea numărului de înregistrare OSS. Aceasta e condiția, să ai un număr valabil de OSS pentru a intra pe teritoriul UE fără TVA. Derogarea constă în plata ulterioară a TVA-ului, deci tot vom avea costuri administrative, acestea nu vor dispărea, și s-ar putea să avem un cost administrativ uh, suplimentar, cred eu, deoarece autoritățile vamale în continuare vor trebui să verifice declarația de valoare um, din declarația de import. Deoarece dacă ai o declarație greșită a valorii la importul și după aia o declarație greșită de TVA uh, în uh, OSS, se pare că ai respecta legea, însă totuși valoarea a fost declarată greșit din start. Deci dacă nu vrem să creștem cazurile de subevaluare, trebuie făcut un control uh, în ceea ce privește valoarea. Dacă există platforme, dacă sunt implicate platforme, nu voi menționa cazul unei platforme care nu respectă legea. Avem încredere faptul că majoritatea vor respecta reglementările, deși poate că unele nu o vor face, însă aici există un nou risc de abuz din punctul meu de vedere, și anume să abuzezi de numărul de înregistrare OSS. Dacă ești o platformă, ai un număr de înregistrare OSS și vânzătorii care vând prin intermediul tău, deci pe platforma ta, deci atunci când platforma trebuie să declare TVA-ul, ei vor trebui să-ți folosească numărul tău de OSS al platformei, deci pentru a beneficia de derogare. Ce putem face pentru a împiedica orice furnizor de mm, mm, pentru a folosi numărul de înregistrare OSS Amazon. Închipuiți-vă că aflăm, pentru că nu se potrivește, să zicem, numărul uh, la importuri și declarația. Deci chiar dacă descoperi frauda, ce faci atunci? <laughs> Suspendezi uh, numărul OSS al platformei respective, deci care e impactul asupra platformei sau a vânzătorilor de pe platformă. E legislație UE care va intra în vigoare în 2021 și există un risc specific de fraudă care trebuie abordat. Și sper că se va face asta înainte de 2021 și în ultimul rând, dacă transportatorul e cel care trebuie să colecteze TVA-ul, poșta sau curierii expres. Ei sunt niște intermediari, însă acești intermediari lucrează și ei pe baza informațiilor oferite de vândă, vânzător. Același vânzător care în ziua de azi subevaluează valoarea produsului. Nu vă... Vor fi proceduri de valoare a riscurilor, însă cum putem ști <laughs> noi că lucrurile se vor îmbunătăți față de prezent? Dacă ne gândim la date și la fiabilitatea datelor furnizate de acești vânzători din afara UE. Și acum, concluzie și mă scuzați că ajung la o concluzie cam uh, șocantă și directă. Eu cred că avem aici o mare problemă de subevaluare. Deci, practic, avem o poartă complet stricată și în loc să reparăm poarta, am făcut altceva. Am organizat în mod diferit sistemul de colectare, doar toți autoritățile mare nu puteau continua. Deci am schimbat, practic, uh, geamurile de la ușa asta, de la poarta asta, însă poarta în continuare nu funcționează. Și n-ar trebui să așteptăm până în 2021 pentru a soluționa problema. Acum, propunerea cu privire la sistemul definitiv. Aici nu voi intra mult în detalii, însă să nuanțăm așteptările pe care le putem avea în ceea ce privește robustețea pentru a combate frauda carusel. Nu va mai exista fraudă carusel. Asta e lucru, deoarece nu vor mai exista achizițiile intracomunitare. Deci acest fel de fraudă cu aceste trăsături circulare uh, o fra- e o fraudă foarte interesantă, deoarece sumele tot măresc, deci nu va mai exista frauda carusel, însă vom avea alte feluri de fraudă, poate mai simple. Și cei care comit fraudă deja se gândesc acum la ce tertipuri uh, să recurgă. Deci sub sistemul definitiv, așa cum e propus el acum, ai un client în țara A care cumpără ceva de la o companie în țara B deci plătește prețul de achiziție plus TVA-ul, deci TVA-ul care ar trebui deci să fie plătit în A, e plătit în statul meu, după care statul A speră ca banii să se întoarcă de la statul B. Ce se întâmplă dacă banii nu revin? De cât timp e nevoie pentru ca statul A să-și dea seama că banii nu s-au întors? Atunci va trebui să ceară asistență de la țara B și chiar dacă țara B oferă asistență, dacă e vorba de <laughs> organizații de criminale, vă imaginați că infractorii deja și-au luat tălpășița. Compania respectivă poate că deja va fi dat faliment. Și ce va face atunci țara? Va avea, va trimite mm, înștiințări de neplată? Trebuie să nu subestimăm această problemă. Nu e o fraudă atât de gravă ca cea de tip Carousel și putem să ne bucurăm că va dispărea frauda, ca, frauda carousel, însă vor fi clar noi cazuri de fraudă. Și acum, încercând să-mi respect timpul, ajung la concluzii. Aș vrea să-mi, să-mi exprim îngrijorările în legătură cu riscul de a avea tensiuni între statele membre. Dacă ne gândim la sistemul OSS, cum e el acum, un sistem descentralizat de colectare a TVA-ului, practic îi propui statului membru să-și delocalizeze colectarea TVA-ului Alte state își vor colecta TVA-ul. Pentru asta e nevoie de multă încredere între statele membre și eu chiar cred că ar fi bine să avem încredere între noi, să clădim mecanisme de încredere. Mai multă uniune e de multe ori soluția, însă de data asta poate că le cerem prea mult statelor membre care au o vizibilitate foarte mică în legătură cu ce se întâmplă în alte țări, deoarece fiscalitatea e ține de suveranitatea națională și care până la urmă controlează foarte puțin modul în care TVA-ul lor va fi colectat. Deci eu mă cam tem de riscuri, de tensiuni care sunt uh, justificate din cauza neplăților sau care poate nu sunt justificate, dar uh, există din cauza că există bănuieli. Și să țineți cont de asemenea de faptul că există țări mari, cu capacități mari, cu mulți clienți, deci cu multe cereri administrative de asistență și avem pe de altă parte state mai mici care sunt poate inundate de foarte multe cereri de asistență și mm, care trebuie să colecteze un TVA care nu le aparține. Deci există acest risc uh, de tensiuni și înainte de a merge mai departe, ar fi bine să ne gândim la cum putem încuraja uh, mai multă încredere între statele membre. Nu voi mai intra în detalii în legătură cu celelalte recomandări, nu prea avem timp. Totul este în raport, bineînțeles, uh, la întrebări putem să discutăm mai pe larg și despre aceste aspecte. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor, a fost o prezentare excelentă, foarte directă. Putem să citim de asemenea recomandările dumneavoastră, deci puteți avea acces la ele fie versiunea electronică, fie pe hârtie. Acum avem uh, un tur de întrebări și răspunsuri. Vom începe cu raportorii. Domnul Niedermayer este primul, domnul Iepecofor după aceea, de deci cei doi cu raportori. Domnule Niedermayer, încercați și dumneavoastră să respectați cele 5 minute. Madam uh, profesor, for... Mulțumesc și vă mulțumesc, doamnă profesor, pentru prezența dumneavoastră și pentru prezentarea ținută. Bineînțeles, din prezentarea dumneavoastră am văzut că multe lucruri sunt stricate și va fi greu să le reparăm Uh, încrederea este exact ceea ce lipsește uh, atât de mult uh, în Uniunea Europeană. Vom analiza, deci, cu foarte mare atenție sugestiile dumneavoastră pentru a vedea cum putem schimba sistemul și îmbunătăți eficiența sa. Două elemente. Întâi, unii oameni cred că există atât de multe probleme Uh, cu TVA-ul, încât mai bine ar fi să eliminăm TVA-ul și să trecem la așa o numită taxă inversă generalizată sau o taxă pe vânzări. Aș vrea să știu în ce măsură considerați că un astfel de sistem, dacă este folosit la nivel general, deci dacă înlocuiește TVA-ul, va uh, rezolva probleme sau va crea altele noi. Iar apoi, în, fraudul pe care o descri- în frauda pe care o descriați la final, era vorba de fraude legate de non-colectarea TVA. La frauda carusel avem de a face cu uh, remunerări false, dar uh, acum avem de a face cu probleme de uh, colectare. Unele state membre ar trebui să treacă la o uh, colectare online a datelor privind vânzările și și colectare de date în interiorul uh, lanțului de aprovizionare. În ce măsură considerați că astfel de informații împreună cu cooperarea mm, între autoritățile uh, de colectare poate uh, ajuta la rezolvarea problemelor? Mulțumesc, mulțumesc pentru această întrebare. Prima întrebare, uh, TVA față de taxă pe vânzări da, e că avem multe probleme cu TVA-ul, însă cred că toate studiile au arătat că nivelul de fraudă este și mai ridicat la nivelul unei taxe pe vânzări. TVA-ul cu metoda sa de colectare rămâne cea mai bună soluție. Asta nu înseamnă că trebuie să fim mulțumiți de nivelul de fraudă pe care îl avem, însă transformarea TVA într-o taxă pe vânzări nu este o idee bună pentru că la final, bun, te poți uh, concentra pe faza de vânzări, dar e mult mai dificil dacă vrei să asiguri conformitatea. Eu cred că un, o urmă electronică în întregul uh, lanț de aprovizionare, cum oferă sistemul TVA, rămâne cea mai bună opțiune. La tipurile de fraudă pe care le-am explicat, eu nu sunt uh, nu fac fraudă, nu sunt expert în fraudă, deci n-am căutat toate modurile cele mai uh, sofisticate de a face fraudă cu TVA. Acestea nu sunt moduri sofisticate, sunt modurile cele mai simple de a face fraudă cu TVA-ul. Și asta cred, credem că este facilitat prin acest sistem pentru că um, vor trece săptămâni, poate chiar luni, înainte ca statul membru taxator sau de destinație să afle uh, că îi lipsesc bani și apoi să facă o cerere de asistență către celălalt stat. Faptul că trece mai mult timp um, și un stat poate pur și simplu să um, colect, sau o, o, o întreprindere poate colecta, uh, poate aduna uh, TVA pe care după aia să nu îl plătească. Deci se deschide ușa la o fraudă foarte simplă, non-raportarea TVA. Însă dacă te gândești numai la o lună, ce volum poți să atingi? Dacă ne gândim la ratele de TVA atât de ridicate în anumite state membre, ne dăm seama cât de mari pot fi diferențele. Iar apoi dispar și uh, redeschizi o altă, o altă firmă pe alt nume mi se pare că facilităm frauda TVA și nu sunt singura care se îngrijorează de asta. În ceea ce privește colectarea datelor, absolut, aceste, trebuie să folosim aceste noi tehnologii cât putem și un sistem de înregistrare online nu este utilizarea mm, celei mai înalte tehnologii, e utilizare de bază a tehnologiei. Bineînțeles că trebuie să investim în colectare de date, în noi metode, uh, pentru a-i urmări pe uh, infractori, uh, să putem urmări în toată Europa um, um, infractorii. În ceea ce privește CTP, um, va fi ușor pentru infractori um, să devină un CTP, dar um, dacă se in, dacă se poate identifica în care stat este mai ușor, sunt mai puține controle la nivel de CTP, um, atunci uh, se obține un uh, CTP pentru întreaga Uniune. Avem deja acest program uh, de comercianți de încredere, Trusted Traders Program Um, cred că acest statut uh, CTP ar putea să fie prea ușor de atins, mai ales pentru uh, cei care vor să comită fraudă. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb. E pe COFOD. Mulțumesc pentru această um, prezentare. Va trebui să studiem mai îndeaproape um, chestiunea, bineînțeles. Um, Încrederea între state membre este esențială dacă vrem un sistem care să funcționeze. Ați vorbit despre uh, CTP, deci uh, Certified Taxable Person, persoană taxabilă certificabilă, certificată. Uh, ați spus că asta deschide ușa pentru mai multă fraudă. Noi, uh, ceea ce am spus la Parlament, uh, ca răspuns la propunerea Comisiei, este că avem nevoie de o implementare um, uniformă, coerentă a unui statut de uh, persoană taxabilă. Ehm, cred că ar fi o mai bună versiune decât, eh, cea, decât eh, unele soluții ușoare. Dacă avem o colectare coerentă, poate că renunțăm la eh, reușim să eliminăm o parte din fraudă. Apoi soluțiile ușoare. Am înțeles că Consiliul a adoptat aceste propuneri de soluții ușoare, dar au, au amânat aceste chestiuni privind CTP pentru mai târziu. Cum credeți, de ce credeți că frauda va crește? Comisia consideră că un sistem uh, cu aceste modificări uh, rapide um, este uh, sensibil la fraudă. Sper că ați, întreba, ați înțeles întrebarea mea. Dacă puteți să ne dați mai multe detalii. Now, I understand a CTP, the point, one, one of the objective is also to... În ceea ce privește CTP, un, exem- un um, obiectiv este să reducem uh, traficul din uh, OS. Dacă toate pentru că toate rapoartele trebuie să se facă prin OSS. Am vrea ca uh, operatorii fiabili să poată continua ca până acum. Deci, practic, se permite același mecanism pentru anumiți operatori. Dacă e posibil să aplici în continuare același sistem pe care se bazează taxa uh, frauda carusel, ei vor face tot ce vor putea pentru a, atinge, pentru a obține acest statut. Nu știu cum vor reuși, dar vor reuși, vă asigur și, bun, atunci îi vom urmări, poate îi vom prinde, dar o vor lua de, o vor lua de, la, capi, de, de la capăt. Nu sunt micii comercianți cei care fac uh, fraudă carusel sau nu sunt sumele cele mai mari. Eu nu cred că, tre uh, că trebuie să avem vreun dubiu referitor la capacitatea lor de a obține acest statut de CTP, de persoană uh, impozitabilă atestată. Uh, Um, acum, în propunerile um, de soluții rapide ale Consiliului, Nu se vorbea um, despre CTP, însă mă bucur că au fost adoptate aceste modificări. Până la urmă, cred că trebuie să trecem la un alt sistem cel mai important este ca 2022 ați vorbit despre uh, 150 de miliarde de uh, euro pe an um, taxe necolectate. Nu putem aștepta până în 2022. Avem instrumente, Eurofisc și acordul pe care îl avem acum în ceea ce privește cooperarea administrativă, uh, noile date puse la dispoziția Eurofisc DNA care va fi lansat la anul sunt uh, evoluții pozitive. Vor ajuta Eurofisc să detecteze. Uh, bine, este numai un instrument de detecție. Uh, și se va pune capăt fraudei. Dar întotdeauna e la fel. Oprești un robinet de apă. Bun, dar atunci merg în alt loc și oprești acolo robinetul. Dar cu cât mai repede poți să oprești robinetul, cu atât mai bine. Eurofisc este esențial. Aș invita toate statele membre să participe uh, la acest program. În momentul de față, mi se pare cel mai bun instrument de a detecta și de a pune capăt fraudei. Acum, de pe partea judiciară, statele membre, uh, infractorii trebuie aduși uh, în fața instanței nu e suficient să identifici frauda și să-i pui capăt, trebuie să îi pedepsești pe cei vinovați. Și această parte este foarte importantă. Acum, însă, e foarte important să se investească mult în ceea ce poate face Eurofisc, să, invest- să se investească în noi tehnologii, iar apoi, în viitor, sistemul definitiv cred că ar putea fi un sistem mai degrabă centralizat decât descentralizat. Cred că ar fi mai ușor pentru statele membre să aibă încredere unele în altele dacă asta ar fi în contextul unui sistem centralizat în care să fie reprezentate, la care să aibă acces direct la date, uh, Eurofisc să poată vedea ce se întâmplă, care sunt fluxurile, dacă ceva mm, este suspect cred că um, uh, nu este de fapt așa o mare pierdere de suveranitate decât să te aștepți de la, statele, de la alte state membre fără să le poți controla să-ți colecteze ție TVA-ul. Dar nu suntem foarte uh, departe de asta pentru că sistemul actual OS uh, um, se bazează pe această idee, ideea de a avea un uh, punct unic de colectare. Putem merge mai departe să nu avem un singur punct de colectare în fiecare stat membru, ci în întreaga Uniune Europeană. MOS este uh, începutul, pentru că fără încredere nu cred că uh, sistemul va funcționa. We have a uh, time to, to use... Mulțumesc. Da, acum Putem uh, da uh, uh, cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor, numele PP dacă dorește Nieder, domnul Niedermayer, dacă nu, domnul Con. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi adresez întrebarea în germană. Zunächst mal, um... În primul rând, și din partea mea, mulțumesc, doamnă profesor, pentru că ne-ați explicat că nu este totul perfect în ceea ce privește TVA-ul. Mă temeam eu, dar din păcate mi-ați și confirmat. Două întrebări. Când uh, vine vorba de o mai bună cooperare antifraudă între um, parchetul european și autoritățile naționale și până la urmă și OLAF. Ați spus că Uh, considerați uh, util un mandat uh, rezonabil. Ce, ce vreți să spuneți cu asta? Mandatul actual al parchetului european este insuficient și ce putem face pentru a îmbunătăți colaborarea între OLAF și EPO în viitor? La procedura uh, Vamală 42 a zis că uh, lucrurile sunt insuficiente, uh, Uh, și că se poate face mai mult, mai ales la nivelul statelor membre. Și pentru a completa întrebarea domnului Niedermayer privind uh, taxa inversă, dacă nu putem avea o abordare mai largă și să avem o, o, un proces de reflecție în mai multe state membre și, uh, pentru a folosi asta ca mijloc de prevenire a fraudei. Mulțumesc! Thank you. Thank you for the question. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Am spus de la început că noi credem că mandatul uh, pachetului european uh, ar trebui să fie ambițios. Deja, faptul că am reușit să obținem un acord cu privire la pachetul european este o adevărată înfăptuire, deci ar trebui să ne declarăm mulțumiți de acest rezultat. Bineînțeles că ar trebui ca cu timpul Uh, parchetul să poată să uh, condamne uh, infractorii, eu am spus întotdeauna că avem un standard minim. În măsura posibilului, Uh, să combatem orice tip de fraudă, o fraudă gravă uh, de uh, minimum 10 milioane de euro. Deci fiecare astfel de fraudă ar trebui să fie pedepsită. Pentru că există o mare primejdie legată de sentimentul că nu poți să fii pedepsit și faptul că a face fraude, a fie scrocă, nu este o afacere prea riscantă. Frauda este oprită, Sunt vânați mici, pești mici, dar niciodată nu sunt vânați uh, rechinii. Deci, la un moment dat, uh, ajuns să ai sentimentul că mm, fraudele nu sunt uh, o chestiune riscantă. Deci, noi ar trebui să schimbăm această mentalitate. Și în măsura posibilului, pentru că îmi dau seama că din punct de vedere politic parchetul general e o mare realizare, dar în măsura posibilului ar trebui să continuăm să vedem cum funcționează, să-i dăm ceva timp și după aceea să vedem cum putem să îmbunătățim activitatea acestei instituții. În ce privește implicarea OLAF, avem uh, Eurofiscul, avem uh, OLAF-ul, avem și Europolul. Toate aceste uh, instituții s-au implicat în aceste anchete. Avem foarte multe instituții, fiecare are un rol uh, de jucat și poate că a sosit momentul să facem așa o Uh, dezbatere cu toate aceste instituții să vedem cum ar putea să coopereze mai bine împreună, că pentru că fiecare are un, rol uh, de jucat. Nu cred că e suficient să spunem că acum uh, am, totul e de competența Eurofisc. Bineînțeles că Eurofiscul are un rol foarte important, la fel ca și Olaful. Însă, încă o dată, reprezintă piese diferite ale aceluiași puzzle Uh, care trebuie construit. Dar, în orice caz, e nevoie de o dezbatere cu aceste organisme, cu aceste instituții, pentru că ele știu mai bine ce pot face și unde pot să intervină, unde doresc să intervină până la urmă. Și cred că acum, cu parchetul european, a sosit momentul să avem o astfel de dezbatere cu uh, aceste instituții pe care le avem uh, în funcție în Europeană. Pentru așa cum am spus, cadrul de reglementare este foarte solid inclusiv uh, prin aceste organisme. Ce privește procedura vamală 42, cooperarea administrativă reprezintă uh, temelia. Uh, de ani de zile am avut cooperare administrativă, ar fi trebuit să funcționeze mai bine. Am constatat că uh, <laughs> e departe de a fi optimă, este lacunară, să spunem. Avem uh, cooperare sporită și în acest domeniu e modul cel mai clar pentru a combate aceste tipuri de fraude. Pentru că e mm, normal ca uh, pentru afacere, dacă importezi, chiar dacă nu ești escroc, nu poți să știi unde vor ajunge la destinația finală bunurile. Nu e neapărat uh, fraudă. E pur și simplu firesc și deci este foarte important ca administrația să uh, aibă trasabilitate uh, în ce privește mărfurile transportate. Și în acest domeniu ar trebui să fim mai ambițioși și să investim în tehnologii. Și cred că uh, avem foarte multe de învățat de la vămi, pentru că uh, tehnologia de tip blockchain uh, e folosită în domeniul vamal, nu e o noutate. Noi folosim blockchain, de exemplu, uh, în uh, comerțul internațional și deci în Uniunea Europeană, în administrațiile fiscale, ar trebui să încercăm încercăm să uh, preluăm uh, experiența acumulată de colegii de la VAME pentru ca pe lângă schimbul de informații să uh, avem o trasabilitate a bunurilor în europeană chiar dacă nu mai avem frontiere interne. În ceea ce privește taxa inversă, ea a pus uh, în mare parte, parte fraudei de tip uh, carusel uh, în ce privește emisiile de carbon, de exemplu, dar nu e decât uh, o mică uh, parte. Deci nu cred că putem pune capăt unui fenomen. E doar unul dintre instrumentele, instrumentele pe care le avem uh, la dispoziție. Uh, punem capăt emoragiei într-un loc și după aceea trebuie să trecem la următoarea rană. Și uh, trebuie să avem un, uh, un E o abordare fărâmițată. Știu că unele state sunt pentru taxa inversă, pentru că au văzut efectul asupra combaterii taxei de tip carusel, dar cred că ar trebui să uh, rămână doar uh, instrumente specifice când trebuie să pui capăt repede uh, unei scurgeri sau unei hemoragii cât mai eficient. Ați încheiat cu răspunsul? Da. Mulțumim pentru aceste răspunsuri. Nu văd pe nimeni de la ECR și deci aș dori să folosesc această oportunitate pentru a vă da cuvântul pentru a ne prezenta recomandările pe care ni le-ați trimis în scris Ați vorbit uh, despre ghișeul unic pentru TVA în european. Uh, poate ne mai puteți spune câteva cuvinte despre aceste răspunsuri. Așa cum am spus, cred că ghișeul unic pentru TVA este un proiect uh, foarte interesant pentru că se face colectarea centralizată a TVA-ului. E o îmbunătățire față de o idee pe care am avut-o și care chiar se aplică în Uniunea Europeană și în alte domenii, Cred că putem să dovadă și, să fim și mai ambițioși și cred că am putea să uh, ne inspirăm uh, din mediul academic în ce privește folosirea noilor tehnologii. Mă refer la studiul Ainsworth. Ideea este să identificăm riscul care se află în plățile transfrontaliere Uh, în domeniul TVA. Banii merg în altă țară și deci nu știm uh, dacă banii ajungă până la urmă la uh, fiscul din țara competentă fiscul competent din țara respectivă. Deci, acești profesori universitari au propus înlocuirea plăților concrete de TVA cu plata în monedă virtuală. E mai greu deci uh, e mai greu să faci fraudă cu astfel de uh, plăți. Nu o să pot să intru în detalii pentru că nu stăpânesc uh, în amănunt propunerea lor, dar cred că este o măsură foarte interesantă pentru că astfel putem garanta veniturile. Cu această propunere, TVA-ul nu părăsește statul membru respectiv. Deci când clientul face plata, banul, banii urmează să fie plătiți uh, direct uh, la administrația fiscală din uh, statul respectiv. Deci cred că avem de-a face cu o propunere extrem de interesantă. Dacă Uniunea Europeană nu optează pentru astfel de soluție, cred că o vor face alții, alte jurisdicții. Uh, GSS-ul a uh, explorat deja adoptarea unei uh, astfel de uh, propuneri. Deci poate că nu ar trebui să pierdem prea mult timpul. Avem această idee foarte interesantă pe care o putem pune în aplicare și ar trebui să evaluăm potențialul acestor noi tehnologii. Mulțumesc foarte mult! Yes, but single purpose. Da, cu un obiect, cu un obiectiv unic. Deci nu vom folosi bitcoins ca să plătim TVA-ul. Statele vor uh, controla procesul respectiv și vor cere mediului de afaceri să organizeze aceste plăți uh, transfrontaliere. Am asistat la o prezentare efectuată de către unul dintre coautorii documentului. Vă pot spune că au argumente foarte convingătoare pentru că Uh, au uh, pregătit acest studiu, studiu tip de ani de zile, au cooperat uh, cu foarte mulți avocați care lucrează și în acest domeniu, pentru că asta trebuie să faci. Dacă vrei să vii cu un sistem solid, Uh, trebuie să faci un studiu de caz, trebuie să te bazezi pe un model de afaceri și trebuie să testezi uh, uh, propunerea respectivă într-un test de stres. Și asta ne lipsește acum cu sistemul definitiv. Există atâtea lucruri care ar putea să se întâmple de care nici măcar nu suntem în legătură cu care nu suntem la curent. Și dacă vrem să ne ocrotim, atunci cred că trebuie să avem un astfel de test de stres. Încă doi vorbitori am din partea grupurilor politice pe lista mea.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 Spuneți că există foarte mari diferențe între uh, statele membre ce privește colectarea TVA-ului. Suedia, de exemplu, 1,242%, Luxem, Finland 6,90% sau România 40% aproape, Lituania 37%, Malta 35% și așa mai departe. Ne puteți explica de ce există aceste diferențe uh, între aceste țări? Ce funcționează și ce nu funcționează? Și o a doua întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, uh, eu vin din Regatul Unit și <laughs> am uh, ochelarii Brexit, ca să spun așa. Am avut uh, uh, o întâlnire foarte interesantă la ora 10, miercuri, am avut o întâlnire cu reprezentanții OLAF. E vorba de o fraudă cu bunuri chinezești Uh, articole de încălțăminte și de îmbrăcăminte. S-au pierdut foarte mulți bani de pe urma colectării uh, taxelor vamale. În primul rând, știți că Regatul Unit nu vrea să facă parte din pachetul european. Uh, unii o să spuneți cu atât mai bine, dar mai, sunt și alte țări care nu fac parte din pachetul european, nu are ele nu ar putea să fie asociate la uh, sistemul TVA și apoi cum putem să acceptăm ca Uh, uh, Regatul Unit uh, să colecteze taxe vamale și să redistribuie banii atunci, în cazul în care nu participă la parchetul european. Întrebări grele. Faptul că Regatul Unit nu participă la parchetul european. Statele membre sunt suverane, nu le putem obliga putem doar să le convingem și, practic, asta, asta este obiectivul uh, diplomației. Aceasta este menirea Uniunii Europene, de altfel. Încercăm să le explicăm că e în avantajul tuturor, dar nu văd de ce să forțezi un stat membru. Încă o dată trebuie să le convingem că e spre binele lor și al tuturor până la urmă. Dacă nu doresc să participe, am vorbit despre dumpingul, fiscal, e la fel ca și propasia TVA știu unde să meargă ei scrocii, ei știu mai bine unde e mai ușor să eviți uh, uh, plata taxelor și a impozitelor. Poate vi se pare îngrozitor, dar știm că în unele state membre se poate mitui uh, fiscul. Poți să cumperi un port, de exemplu, și știi că poți să controlezi ce intră în portul tău. Asta este realitatea. Până la urmă intervin uh, schimbul de bune practici, diplomația, uh, convingerea și așa mai departe. Apoi, pentru a explica diferențele de TVA, e foarte simplu. Există niveluri diferite de controle, de respectare a regulilor între statele membre. Situațiile sunt foarte diferite și bineînțeles că nici uh, infractorii nu pot să fie urmăriți penal. Și ultima întrebare, cum puteți accepta Deocamdată Regatul Unit încă face parte din Uniunea Europeană și deci va trebui să cooperăm în continuare cu acest stat membru și să-l convingem să ia măsuri diferite și că s-ar putea să existe un impact și asupra negocierilor de Brexit. Dar e până la urmă o chestiune politică. Nu am uh, cât de rea să răspund la astfel de uh, întrebare. Mai avem încă 9 minute și am încă doi colegi care s-au înscris și Ana Gomes dorește să pună o întrebare. Deci haideți, uh, dacă se poate, să fim mai uh, conciși. Acum, domnul Viegas sunt numele GUE. Então, eu colocava apenas três questões breves. Mulțumesc. Uh, aș dori să vă adresez uh, trei întrebări succinte. În primul rând, rolul așa numitor uh, uh, companii firme fantomă, shell companies, care intervin în foarte multe fraude. Asta s-a văzut și în scandalul uh, uh Panama Papers. Deci e vorba de o fraudă, fraudă în care nu intervine numai TVA-ul. Uh, aceste firme fantomă uh, nu uh, dezvăluie date în uh, ceea ce privește uh, schimburile. Poate n-ar fi bine să le interzicem, să interzicem astfel de companii care nu au niciun fel de activitate economică, care sunt pur și simplu niște creații fictive. A doua întrebare în legătură cu uh, procedura vamală 42 care permite scurtiri de TVA în tranzacțiile internaționale Uh, dacă importatorul nu este uh, consumatorul final. Și aici avem uh, o, un element de fragilitate. Ar trebui să avem mai bună cooperare între state, dar până la urmă este o chestiune delicată. Aș dori să ne explicați puțin mai în amănunt situația. Am putea să facem ceva mai mult pentru a depăși această problemă? Având în vedere că există astfel de tranzacții care sunt foarte numeroase În al treilea rând, o a treia întrebare, directiva adoptată săptămâna trecută face trimitere la un alt element uh, dedicat care poate genera fraudă. E vorba de această listă negativă a produselor care ar putea să beneficieze de uh, rate reduse de TVA. Pentru că printr-o astfel de listă încurajăm frauda. S-a vorbit de uh, acest efect uh, opus celui scontat. Ne puteți da un răspuns la aceste întrebări? Atunci când vorbim despre aceste companii, firme fantomă, care primesc un număr TVA, care devin persoane uh, Um, impozabile și așa mai departe, asta este problema cu persoanele impozabile atestate. Știm că în unele țări se uh, închidă, uh, se întoarce privirea uh, de la aceste companii. Dacă ar trebui să le interzicem, după părerea mea, nu cred că e o soluție pentru că excluzi o țară din negociere și deci nu mai ai un dialog. Trebuie să convingem aceste țări dar până la urmă aceasta este uh, miezul dezbaterii în ceea ce privește concurența prejudiciabilă. Uh, escrocii știu, de exemplu, că pot să aibă o companie uh, fantomă în țara respectivă. Și deci, uh, până la urmă, asta este problema concurenței fiscale neloiale, pentru că unele țări uh, trag foloase de pe urma acestei practici, într-un fel sau altul. Și de aceea și codul de uh, Uh, conduită uh, de care va discuta următoarea, uh, următorul panel, acesta este scopul acestui cod. Prin convingere, prin persoasiune, încercăm să ajungem la o înțelegere, la un acord în care toate țările se angajează să respecte un cod de conduită și să pună capăt acestor uh, comportamente prejudiciabile pentru că ele sunt prejudiciabile pentru celelalte state în Europeană, dar în orice caz, până la urmă, important este să continuăm să negociem cu ele. Dar așa cum spuneați și dumneavoastră, e într-adevăr e un subiect foarte important și pertinent pentru persoanele impozabile uh, atestate. Pentru unii e mai ușor să obțină acest statut uh, într-un, într-o țară, așa uh, cum este foarte ușor să obții un număr de TVA cu controle zero aproape, ori în uh, alte state, state membre este foarte greu să obții un TVA fără controle. Acum, în ceea ce privește controlele, uh, există două tipuri de fraudă, frauda națională și apoi frauda, frauda intracomunitară. Și bineînțeles că necesită audituri și, sau metode de audit și tehnici de control diferite. În ceea ce privește frauda intracomunitară, uh, uh, uitați-vă la Eurofisc, uh, participați la Eurofisc, uh, beneficiați de uh, experiențele lor, mm, puneți în comun datele, reacționați uh, la solicitările lor, uh, interacționați, cooperați. Deci cred că este uh, soluția pentru viitor. Trebuie să uh, participăm la uh, acest sistem de analiză uh, a rețelelor. Dar încă o dată, deci în Eurofisc, Uh, se încurajează schimbul de bune practici. În ceea ce privește ratele reduse, am spus în raportul meu că frauda cu taxa redusă este tipul de fra- fraudă care este cel mai neînsemnat, să spunem, ca valoare. Uh, dar, în momentul în care diversifici uh, structura ratelor, deschid portița uh, pentru noi abusuri, abusuri, pentru că știi că vor exista mărfuri uh, în altele state membre, dacă reduce ratele, voi, vei avea abuzuri. Deci poate că pierderile de venituri vor fi mici uh, față de frauza de tip carusel, dar în orice caz, în acest domeniu nu mergem uh, în direcția cea bună dacă diversificăm uh, structura taxelor și a impozitelor. Mulțumesc, doamna Gil, și după aceea Ana Gomes. Ana Gomes, nu știu dacă veți avea timpul să puneți întrebări, îmi pare rău. My apologies, I was... Mulțumesc și scuze pentru faptul că am ajuns mai târziu. Molly a ridicat în discuție ceea ce îmi doreau și eu să clarificăm și anume cum ne putem asigura că și țările vor uh, acorda prioritate combaterii fraudei TVA. Deci va trebui să colaborăm cu autoritățile fiscale din țările terțe pentru a putea face față acestei probleme. Ați ajuns la un aspect esențial pentru combaterea taxei uh, TVA, și anume urmărirea în justiție. Și spuneați că sancțiunile nu sunt suficient de puternice. E clar că urmărirea în justiție a fost nu a fost suficient de folosit, în al doilea rând, poți înăspri mult mai mult sancțiunile pentru a acorda o mai mare greutate urmăririi în justiție. Și acum, referitor la modul în care împiedicăm uh, abuzurile legate de înregistrările TVA la importuri. Dumneavoastră ați subliniat că există multe riscuri, că nu, riscuri care nu au fost abordate în pachetul e-commerce. Ne puteți da mai multe detalii în legătură cu ceea ce credeți dumneavoastră că ar fi necesar? Și în ultimul rând, pe bună dreptate, dumneavoastră a spus că digitalizarea și modul în care sunt operate acum companiile au un impact major asupra sistemului TVA noile tehnologii și strategii ar trebui să fie studiate mult mai mult. Cum credeți că poate fi combătută frauda în această lume digitală? Ar fi util dacă ne-ați da câteva sugestii și în această privință. Vă mulțumesc! Poate că puteți răspunde la principalele întrebări. Da, s-au pus multe întrebări. Eu aș putea vorbi o oră Acum, referitor la cooperarea cu țările terțe, în orice caz, dacă avem uh, ghișeu unic cu furnizori din țările terțe, mi se pare inevitabil că dacă vrei să faci audit la vânzătorii din China, ai nevoie de niște relații bune cu administrația fiscală chineză. Însă mă întreb dacă e realist din partea noastră să facem audit la o companie chineză sau chiar platformă chineză și nu mă refer aici doar la China, orice țară terță. Cum putem să ne așteptăm noi să avem date fiabile, să avem o procedură care să decurgă lin? De cooperarea internațională e esențială, dar aici nu e vorba doar de schimb de informații. Asta e ceva mai neutru, însă dacă le ceri să facă necesarul pentru a face un audit la companiile lor din cauza TVA-ului pe care ne-l datorează nouă aici, practic uh, uh, intrăm într-un teren cu totul diferit și aici cooperarea internațională și are limitele, deci ar trebui să elaborăm niște sisteme care să fie autosuficiente, să păstrăm noi controlul asupra TVA-ului și asupra colectării de TVA și să nu externalizăm practic uh, acest efort către țări terțe. Și acum, referitor la urmărirea în justiție. A existat o tendință și Rita, Rita de la Feria a descris uh, bine ceea ce se întâmplă. Este tendința ca administrațiile fiscale să fie foarte stricte cu micii comercianți, care erau considerați comercianți deoarece făceau parte dintr-un lanț. Și tocmai pentru că erau cumva țintele cele mai ușoare. E dovedit că administrația fiscală de cele mai multe ori merge la prada cea mai ușoară, deci la comercianții localnici. Și e și cazul Marii Britanii aici. Toate companiile de, care nu sunt din UE uh, și vând în Marea Britanie și vând online fără TVA. A existat un studiu făcut și de Asociația uh, Companiilor care a arătat că există Uh, aceste practici. Da, e greu să urmărește justiție pe cei care nu sunt din Uniunea Europeană. S-au impus sancțiuni, să niciodată la adresa excrocilor reali care sunt organizați în bani de criminali. E mult mai costisitor și mai greu să-i prinzi pe aceștia. Acum, ce fel de tehnologii s-ar putea folosi și ce sugestii aș avea eu? Eu una am spus tot timpul că trebuie schimbat modelul. Colectarea la vânzători era o idee bună când comerțul era intern, când se făcea totul practic la nivel național. Era business to consumer intern. Acum problema e că se fac afaceri și cu Rusia, cu China, deci nu poți să speri să vizi cu TVA acolo și să-ți vină TVA-ul înapoi. Deci eu cer modificarea modelului și nu sunt sigură să introducem, să folosim uh, informații de la clienți uh, în conformitate cu regulile de protecție a datelor personale, bineînțeles, trebuie să fim atenți, însă modelul trebuie schimbat. Deoarece modelul inventat de Maurice Lohe în anii 50 nu are cum să mai facă față în ziua de azi. Și cu tot respectul față de Maurice Lohre, eu cred că a venit momentul să trecem la o altă metodă de colectare a TVA-ului. Vă mulțumim foarte mult, doamnă profesor, a fost o prezentare excelentă cu niște răspunsuri uh, la fel de excelente. Vă mulțumim foarte mult. Acum avem unul sau două minute pentru a schimba puțin uh, configurația. Deci cei care vor să plece, să rugați să o facă cât mai rapid.

So, colleagues, please take a seat and, uh, and if I may ask you... Dragi colegi, vă rog să luați uh, loc și să nu continuați... Uh. Now we have an hour tax committee meeting, exchange of views with... Avem un schimb de opinie acum cu doamna Fabrice Picorel. Sper că v-am pronunțat numele cât de cât bine. După cum știți cu toții, doamna Lapicorela este președintele Colului Contuită, instituit în 1998. E organul consultativ cel mai semnificativ al Consiliului în ceea ce privește măsurile fiscale. Vă mulțumim pentru modul în care ați acceptat invitația noastră și așteptăm să avem o prezentare foarte interesantă și o, o dezbatere ulterioară. Ne interesează lista de jurisdicții non-cooperante în ceea ce privește fiscalitatea, dar și munca făcută de cod de conduită în ceea ce privește măsurile fiscale agresive, deci fiscalitatea planificată agresivă. Aș vrea de asemenea să știm ce progrese s-au făcut în ceea ce privește sporirea transparenței grupului și dacă ne putem aștepta la vreo reformă semnificativă a grupului în viitorul apropiat. Prin urmare și a sferei de uh, influență. Doamna la Pecorela aveți 15 minute, așa am stabilit. Uh, am avut puțină întârziere și după prezentarea dumneavoastră vom avea și întrebări și răspunsuri. Doamna la Pecorela, vă dăm cuvântul. Thank you very much. President, honorable members. Vă mulțumesc. E adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici. Sunt uh, președinte al grupului Codul de Conduită de la Consiliu. Din capul locului aș vrea să vă spun că am discutat despre invitația dumneavoastră cu statele membre din grup și am fost de acord ca pe bază voluntară eu să uh, particip la această reuniune pentru a avea un uh, schimb de păreri cu membrii comisiei dumneavoastră. După cum ați uh, remitit, domnule președinte, invitația care mi-a fost adresată astăzi are ca scop o informare din partea mea în legătură cu munca acestui grup de cod de conduită, să vă spun ce mai este cu lista cu jurisdicțiile nou comparate și să vorbim și despre existența măsurilor de fiscalitate agresivă din UE, să vorbim de asemenea despre transparența și reformarea grupului de conduită. Mă bucur să văd că aceste problematici nu sunt o prioritate doar pentru membrii Consiliului, ci și pentru membrii Parlamentului European. Așa, după cum știți și dumneavoastră, acest grup uh, cu privire la codul de conduită s-a înființat în martie 1998 la Consiliu cu obiectivul de a evalua uh, practicile neloiale din domeniul fiscalității și pentru a le reduce. Activitățile noastre s-au extins recent și depășesc uh, frontierele UE prin întocmirea acelei liste cu jurisdicții nou cooperante în scopuri fiscale. Uh, voi începe prin a vă actualiza această listă a Uniunii Europene actualizată la Consiliul Ecofin din 2 octombrie 2018. Procesul politic care ne-a adus în situația actuală vă este bine cunoscut. Pe 25 mai 2016, Consiliul a fost de acord că să se întocmească o listă comunitară a țărilor terțe care nu cooperează și a însărcinat uh, grupul de la cotul de conduită să facă toată munca pregătitoare. De la bun început am uh, uh, privit acest proces ca unul constructiv care are ca scop promovarea cooperării dintre Uniunea Europeană și țările terțe și stimularea unei accepțiuni mai mari a principiului de bună guvernanță fiscală dezvoltat la nivel comunitar și internațional. Prin urmare, am uh, discutat întotdeauna despre o listă europeană a jurisdicțiilor uh, non-cooperante, nu o listă neagră de paradisuri fiscale, spre deosebire de ceea ce se uh, spune adesea. Obiectivul nu este, de fapt, să arătăm cu degetul anumite jurisdicții, să le facem de rușine, ci să promovăm și să provocăm niște modificări reale în ceea ce privește guvernanța fiscală mondială prin intermediul cooperării. Combaterea fraude și evaziunii fiscale nu are cum să se facă eficient doar de către Uniunea Europeană. În noiembrie 2016, Consiliul um, a îmbunătățit procedura, sfera de aplicare a exercițiului și uh, criteriile de evaluare. Faza de evaluare a durat, practic, uh, tot anul 2017 până la adoptarea primei versiuni a listei Uniunii Europene cu jurisdicții non-cooperate, raportată la anexa 1 a concluziilor Consiliului din 5 decembrie 2017. Anexa 2 de la aceste concluzii include acele jurisdicții care prin uh, scrisori de angajament transmise la nivel înalt, deci care și-au luat angajamentul de a lua măsurile necesare pentru a face față tuturor îngrijorărilor identificate de către Uniunea Europeană. Anexa 2 reamintește și progresele înregistrate de țările terțe în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor luate. De atunci încoace, Uniunea Europeană a reacționat în repetate rânduri la mm, informațiile actualizate și asta s-a întâmplat la, informa- la reuniunile COFIN din ianuarie, martie, de pe 25 mai și așa cum am reamintit pe 2 octombrie 2018. Actualizările s-au făcut pe baza recomandărilor făcute de grupul um, cu la codul de conduită. Șase jurisdicții acum nu întrunesc cerințele stabilite de Uniunea Europeană și acesta este motivul pentru care aceste jurisdicții rămân în continuare la anexa 1. Cod, grupul privire la codul de conduită menține un dialog deschis și cu aceste jurisdicții. Majoritatea celorlalte jurisdicții au ales calea cooperării cu UE, așa cum se oglindește la anexa 2, care conține acum 64 de jurisdicții. Din punctul nostru de vedere, acest lucru e o dovadă a faptului că abordarea pozitivă aleasă de Consiliu a dat roade, deci a dus la un angajament constructiv cu multe jurisdicții de pe, întreaga plan, de, pe întreg glob. Această inițiativă interguvernamentală deocamdată a dat rezultate. Și astfel își aduce o contribuție um, uh, foarte bună la um, uh, răspândirea acestui principiu de bună guvernanță fiscală. Uh, noi luăm foarte în serios um, ceea ce se întâmplă în toate jurisdicțiile din anexa 2, urmărim uh, monitoriz- uh, implementarea foarte îndeaproape și aceste jurisdicții vor trebui să reacționeze la angajamentele date, deci să le onoreze aceste angajamente în termenul stabilit. Dacă nu o fac, vor fi enumerate la anexa 1, cu cea cu jurisdicțiile non-comperante. Practic, În asta constă, în esență, acest proces de a listelor cu jurisdicții. Acum, referitor la măsurile fiscale potențial agresive de pe teritoriul Uniunii Europene, e important să arătăm că de la înființarea sa, grupul a examinat 455 de regimuri preferențiale din statele membre și din teritoriile lor dependente, 131 din care au fost considerate ca fiind nocive și au fost sau sunt pe cale de a fi retrase. Grupul a întocmit peste 27 de note orientative de la înființarea sa și în mod regulat își revizuiește, revizuiește implementarea reală a acestora. Putem spune că acest grup uh, a lucrat din răzputeri și chiar a reușit să schimbe situația. Asta nu înseamnă însă că nu rămân lucruri de îmbunătățit și după cum știți și dumneavoastră au loc acum discuții în legătură cu o eventuală reformare a acestui grup. Și de asemenea au loc discuții în legătură cu sporirea transparenței activităților acestui grup. Referitor la aceste ultime două lucruri, deci mă voi referi în primul rând la revizuirea grupului. La ECOFIN s-a recomandat uh, grupul la nivel înalt cu privire la fiscalitate să examineze o posibilă revizuire a mandatului grupului. Aceste discuții au fost reluate în timpul președinției bulgare cu ocazia împlinirea 20 de ani de la înființarea grupului și continuă și în timpul președinției austriece. Acum, referitor la transparență și în procesul de întocmire a jurisdicției, a listei de jurisdicții nu cooperate, acest proces e de natură tehnică – E un demers de natură tehnică, însă în același timp uh, are conotații diplomatice clare, deci există o anumită sensibilitate aici și punct de vedere diplomatic. Deci trebuie să fim uh, precauți într-o oarecare măsură, însă totuși la solicitarea statelor membre, grupul a hotărât să ia o serie de măsuri prin care să-și sporească transparența. am înființat, am creat o nouă pagină de internet pe pagina Consiliului cu linkuri către toate documentele disponibile publicului larg. Am publicat de asemenea mai multe orientări folosite în timpul procesului de evaluare și de monitorizare. Am publicat de asemenea toate scrisorile prin care le ceream jurisdicțiilor să-și angajamente și am uh, publicat și scrisorile de angajament transmise de toate aceste jurisdicții care și-au dat consimțământul față de orientările noastre. 46 de astfel de scrisori au fost publicate până în momentul de față. Am publicat de asemenea și revizuirea uh, regimurilor preferențiate evaluate de grupul nostru. Cele 92 de jurisdicții acoperite de acest exercițiu. De asemenea, oferim rapoarte de progres uh, odată la șase luni în fața Consiliului ECOFIN. Așa, cel puțin a fost cazul cu ultimele trei rapoarte din uh, iulie 2018. Publicăm și grup și rapoarte în care se sugerează o, o întocmire a listelor și publicăm de asemenea și uh, informații în legătură cu regimurile preferențiale. Vreau să închei spunându-vă că grupul nostru se ocupă de niște probleme care vor rămâne relevante și pe viitor și sunt convinsă de faptul că acest grup e bine plasat pentru a putea face față acestor provocări. Și ceea ce e mai important, noi putem oferi soluții concrete în ceea ce privește regimurile fiscale potențial nocive. Aici chiar ne putem aduce noi contribuția ca uh, entitate ce aparține Uniunii Europene. Vă mulțumim foarte mult, doamnă La Pecorela. A fost un bun început pentru dezbaterea noastră de acum. Înainte de a le da cuvântul celor doi coraportori, aș vrea să știu dacă avem și alți reprezentanți din partea grupurilor care vor interveni. Deci vă rog să ne indicați cei care încă nu sunteți înscriși. Acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Niedermayer. Dumneavoastră sunteți primul care începe discuțiile. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și invitatei noastre. M-a impresionat nivelul crescut de transparență a grupului uh, de uh, contact pentru codul de conduită. Am, am parcurs cele 78 de pagini uh, din deciziile dumneavoastră privind regimurile fiscale preferențiale și pare uh, foarte rezonabil. Toate cazurile pe care le aveți pe masă par să fie rezolvate cu câteva excepții, poate regimul uh, pachetelor de brevete în Spania. Când, uh, însă când mă uit uh, la chestiuni fiscale, imediat primesc linkuri care spun că da, în, în țara X nu vei plăti impozit pe dividende, în țara Y nu vei plăti impozit pe venituri din capital Uh, se creează impresia că nu există regimuri fiscale um, dăunătoare, dar uh, impresia din discuție este diferită. Anumite țări sugerează uh, că dacă trecem la CCTB, vor, deci anumite țări sugerează că dacă trecem la CCTB vor, vor uh, pierde milioane din venituri din impozite. Am senzația că um, de fapt au uh, prevăzut în um, legislația lor posibilitatea de a obține acum aceste milioane din uh, um, din impozite. Deci cum să înțelegem um, aceste publicații care spun că toate problemele au fost rezolvate, însă pe de altă parte, în continuare există lucruri cât se poate de imperfecte în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Well, thank you very much for um, Vă mulțumesc pentru această întrebare și pentru faptul că v-ați exprimat aprecierea pentru uh, îmbunătățirile pe care le-am uh, obținut. După cum spuneam, mai lucrăm la toate acestea. Obiectivul nostru este să facem o treabă chiar și mai bună. În ceea ce privește concurența fiscală în Uniunea Europeană, după cum tocmai am spus, analiza, evaluarea Um, caracterului dăunător al unui um, regim fiscal sau unor măsuri fiscale dintr-un stat membru s-a făcut în mod um, conștiincios și se continuă pe baza criteriilor actuale ale codului, acestea fiind aceleași uh, cu cele care au existat de la bun început. Suntem conștienți că, în ciuda eforturilor depuse, există în continuare domenii în care se pot face modificări semnificative în beneficiul funcționării eficiente a pieței unice. Și tocmai din acest motiv, grupul la nivel înalt cu contribuția grupului nostru, discută în foarte mare detaliu criteriile. După cum știți, și revizuirea criteriilor este cea la care sunt convinsă că cât de curând vom găsi un acord care să ne permită să anchetăm uh, regimuri fiscale actuale și să îmbunătățim nivelul de concurență pe piața internă. După cum știți probabil, există o serie de subiecte care se discută Și um, um, foarte importantă este revizuirea criteriului gateway. Este um, exact um, acel criteriu care declanșează o evaluare a caracterului dăunător. Dacă avem de-a face cu un nivel mai scăzut decât nivelul general de taxare, obiectivul nostru este ca acest criteriu să fie mai strict. Discutăm despre asta și sperăm că vom reușit să facem un pas uh, înainte și din acest punct de vedere. Da, mai aveți timp. Da, mai am câteva secunde, spune domnul Niedermayer. Pe scurt, uh, vorbiți despre concurență fiscală. Eu nu sunt împotriva concurenței fiscale, însă sunt împotriva uh, practicii de a încerca să acapareze o bază fiscală uh, care aparține unui alt stat membru. Deci, um, nu cred că um, um, este un element negativ concurența fiscală, dar um, este negativ să încerci să furi baza fiscală altui stat. Da, știu, mă refeream la concurență fiscală dăunătoare. Like to give a floor to our... Mulțumesc! Am să dau cuvântul coraportorului Iepe Cofod. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, pentru contribuția dumneavoastră, atât cea de astăzi cât și cea înscris pe care am studiat-o cu mare interes. Este clar că uh, grupul de lucru pentru codul de conduită um, um, asigură acum o transparență la unele elemente pe care noi le-am uh, solicitat Însă problema este lipsa de transparență în procesul de luare a deciziilor în grupul uh, privind codul de conduită. Noi, de exemplu, nu știm cum reprezentanții statelor membre influențează uh, dosarele legislative actuale, cum acționează la un anumit subiect. Lucrat ca un grup cu o singură poziție și mi se pare o uh, problemă. Practic nu putem vedea ce se întâmplă și sunt de acord cu uh, Emily, Emily O'Reilly, ombudsmanul european, care a spus, citez, discuțiile în toate aceste foruri pregătitoare sunt o parte crucială a procesului de legiferare la nivel european. Sunt cuvintele ei, am încheiat citatul. Și grupul dumneavoastră este tot un astfel de grup. Grupul uh, de lucru este un astfel de grup de lucru formalizat și primim răspunsuri formale. Văd și în text că aveți un, că sunteți un grup interguvernamental și că practic noi nu avem niciun fel de drept de supraveghere a muncii dumneavoastră. Însă, în continuare, ă, aveți de-a face cu chestiuni esențiale pentru ă, legislația europeană. Pregătiți reuniuni pentru Coreper, vă întâlniți chiar în reuniunea Consiliului, dacă nu mă înșel în uh, clădirea Consiliului, mă scuzați. Iar um, de asemenea, comunicați cu state terțe numele Uniunii Europene um, în ceea ce privește jurisdicțiile necooperante. Deci, este clar că uh, membrii grupului dumneavoastră joacă un rol în formularea uh, unor reguli. Nu ar fi momentul să uh, nu ne mai preface, prefacem că Um, chiar uh, influențați, că nu influențați legislația, nu ar fi uh, momentul să urmăm concluziile ombudsmanului. Cred că dumneaei a dat verdictul cel mai dăunător, spunând că practicile actuale constituie, și citez, uh, proastă administrație. Este un, o formulare dură. Aș vrea să vă întreb ce pași ați luat Uh, ați lua în, pași concret, în, în mod concret pentru a da curs criticilor uh, doamnei ombudsman. Aș avea multe întrebări în ceea ce privește lista jurisdicțiilor necooperante, însă mă voi opri aici și uh, sper că și în viitor vom avea un uh, dialog uh, mai bun. Thank you very much. Uh, I... Mulțumesc. Înțeleg uh, perspectiva dumneavoastră. Dar asta este realitatea. Codul de conduită pentru grupul de lucru pentru codul de conduită um, deci codul de conduită este un angajament politic asumat de către statele membre în anii 90 pentru și a, așa a fost creat. Grupul a fost instituit atunci ca un grup interguvernamental, ca un fel de forum era făcut în așa fel încât toate statele membre UE uh, să își asume, să își respecte angajamentul uh, asumat când a fost adoptat codul de conduită de către Consiliu. Așa sunt lucrurile. Este de asemenea important tot ceea ce se, că tot ceea ce se face și rezultatele produse în urma discuției în grup sunt publice. Îmi dau seama că nu era cazul în trecut. I think, I think that uh, at this stage... Cred că în această etapă există multe elemente pentru a aprecia grupul de lucru sau pentru natura grupului nu este comparabilă cu un for ordinar al Consiliului. Asta se vede și din faptul că miniștrii când au decis să revizuiască mandatul și criteriile au uh, dat mandat uh, grupului de lucru la nivel înalt. Deci au dat mandat uh, să se ocupe de asta unui grup de lucru ordinar al Consiliului. Din păcate, eu nu pot schimba lucrurile. Așa sunt ele. în ceea ce privește cele spuse referitor la opacitatea discuțiilor din grup. După cum spuneam și mai devreme, când explicam cum funcționăm, există un nivel de discreție um, care este rezonabil uh, să fie menținut. Însă, important este că oricare ar fi discuția la nivelul statelor membre, decizia finală este un, pro, un progres al uh, grupului. Și toate deciziile finale sunt publice. Cred că se vor lua pași suplimentari în direcția transparenței, însă mi se pare că este important uh, că sunt multe lucruri deja disponibile. Mulțumesc acum în numele grupurilor politice. Începem cu PP, domnul Werner Langen. Dank, uh, Vielen Dank. Ich... Mulțumesc. Voi vorbi germană. Când vă ascult, doamnă la Pecorela, mă minunez că a fost uh, Time zero, please. Mă rog să resetați timpul, spune domnul Langen. Mă bucur să vă văd, doamnă la Pecorela. În răspunsul noastră scris ați spus în spiritul cooperării și transparenței? Răspundeți la întrebări. Ca fost președinte al uh, Comisiei Anchete de anchetă pentru uh, Panama Papers, pot să vă spun că ați răspuns cu totul altfel. Ați fost una dintre puține, uh, puținele organisme care au refuzat să vină în fața Parlamentului European. Și ați răspuns spunând că nu sunteți un organism al Uniunii Europene și deci nu răspundeți în fața Parlamentului European. În cazul în care se schimbă asta, dacă s-ar schimba asta, măcar am fi făcut, obținut ceva cu, um, uh, cu concluziile Comisiei PANA. Apoi, uh, două, um, um, un protocol de 12 pagini în care uh, era vizibilă prima pagină și în rest celelalte 11 uh, pagini erau toate cenzurate, chiar și punctul diverse. Mi-amintesc protocolul privind deciziile fiscale. 11 state membre în acest uh, uh, proces verbal, mă scuzați, era vorba de procesul verbal al unor reuniuni, deci 11 state membre și-au cenzurat contribuțiile la acest um, grup de lucru. Aceasta este transparența de care dădeați dovadă. Dacă asta se schimbă și spuneți că uh, ce este valabil este decizia finală, atunci uh, luați-l exemplu pe domnul Draghi. Uh, BCE-ul este independent complet, dar domnul Draghi vine și ne vorbește cu noi. Eu nu înțeleg cum Consiliul uh, încearcă să evite Parlamentul. Nu vom accepta asta pe termen lung. O a doua întrebare. Această listă a statelor terțe, lista neagră, uh, Uh, dumneavoastră uh, publicați răspunsurile și scrisorile de răspuns, dar cine controlează dacă se aplică? Uh, ajunge ca un stat să răspundă sau ar trebui întâi să dovedească că a implementat? Care, ce procedură e asta? Și în ce, în ce măsură, în al treilea rând, statele membre ale Uniunii Europene, dacă ați fost creați în anii 90, faceți 20 de ani, Uh, în curând. Până acum, statele membre ale Uniunii Europene au fost uh, perfect ignorate în anchetele noastre, numai în uh, într-un for secret ați decis cine face ce. Noi de la Parlament ne dorim transparență totală. <laughs> Well, I think that uh, I've already, you know, what I had to say on transparency, I already... Am avut, uh, am spus uh, ce am avut de spus în legătură cu transparența, în răspunsul la întrebarea domnului Cofot, dar e un subiect foarte important. Domnul Langen a repus problema. E vorba de monitorizarea implementării angajamentelor Tocmai în această fază uh, ne aflăm uh, deocamdată. Uniunea Europeană și-a exprimat uh, și-a comunicat în mod foarte detaliat și vă putem pune la dispoziție scrisorile pe care le-am trimis partenerilor noștri. Scrisori în care am enumerat elementele de preocupare în ceea ce privește guvernanța fiscală, Uh, criteriile uh, de respectare a acestui uh, exercițiu fiscal și în prezent monitorizăm punerea în aplicare a angajamentelor sau executarea angajamentelor efectuate. Deci monitorizăm nu doar dacă o inițiativă legislativă e adoptată sau a fost luată pentru a liniști preocupările europene în timp util, dar monitorizăm și calitatea acestor instrumente legislative, inițiative legislative. Deci monitorizăm chestiunile de fond ale legislației și uh, grupul codului va evalua adecvarea inițiativelor uh, adoptate. Există jurisdicții, jurisdicție în anexa 2 a concluziilor Consiliului, deci jurisdicții care doresc să coopereze cu Uniunea Europeană, dar vom definitiva această listă doar la sfârșitul procesului. E la fel cu felul în care evaluăm dacă în statele membre ale Uniunii Europene există un uh, sistem uh, fiscal uh, potențial prejudiciabil. Deci monitorizăm sistemul respectiv și, de asemenea, evaluăm adecvarea codului. Avem și termene foarte stricte. Termenul de punere în aplicare, de exemplu, a angajamentelor legate de criteriul 2.1 în ce constă acest criteriu? E vorba de criteriul care se referă la practici fiscale potențial prejudiciabile. Am cerut jurisdicțiilor și statelor terțe să adopte inițiativele legislative necesare pentru a elimina acest element de preocupare până la finele anului 2018. Deci chiar la sfârșitul anului trecut am solicitat eliminarea acestor scheme sau unor uh, uh elemente ale acestor scheme până la finele anului 2018. După expirarea termenului, vom evalua uh, măsurile adoptate, dar în orice caz avem un, constat, un uh, dialog constant cu aceste jurisdicții la nivel tehnic, controlăm măsurile pe care le, le-au luat, sprijinim procesul legislativ în toate domeniile în care uh, ne-a fost solicitat sprijinul. Uh, am fost solicitat să uh, venim cu consiliere, de exemplu. Multe dintre aceste țări și jurisdicții au avut o uh, atitudine comparabilă cu cea, cea a Uniunii Europene și în acest spirit a, a, avut loc exercițiul și cred că a fost un succes. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul lui Ana Gomes în numele uh, socialiștilor și democraților. Îmi pare rău că spun uh, asta, ne luați de proști, dar nu suntem proști. Există totuși uh, în lume, dar nu spun numai în lume, și în europeană, uh, în lumea largă, ca să spun așa, există jurisdicții prejudiciabile. Și mie mi se pare că dumneavoastră v-ați, uh, ați avut, ați avut contribuția pentru a continua acest sistem în detrimentul cetățenilor noștri. După toate aceste scandaluri care au izbucnit, uh, LuxLeaks, uh, Panama Papers, Paradise Papers, uh, cetățenii așteaptă măsuri, dar mi se pare că dumneavoastră încă nu v-ați trezit la realitate. Aș dori să vă pun o întrebare. Cum lăsați deoparte criteriul unor rate de 0% pentru a identifica un, o companie offshore? Chiar în 1998, OCD-ul uh, spunea că pentru a identifica paradisurile fiscale uh, sunt taxele nominale sau zero, uh, taxare sau fiscalitate zero, e punctul principal sau de plecare pentru ca o jurisdicție să fie considerată paradis fiscal. Nu vi se pare că e o contradicție cu ce faceți dumneavoastră? Și cum monitorizați implementarea, așa cum spuneați înainte, acestor uh, angajamente, dacă nu vorbiți decât de țări în care uh, uh, deci, sistemul fiscal este zero, ratele fiscale sunt de zero, deci dacă cooperați cu astfel de jurisdicții. Apoi, tot în legătură cu transparența, grupul codului de conduită are posibilitatea de a dezvălui documente secrete au existat uh, scrisorile uh, care vorbeau de lista neagră, dumneavoastră spuneți că nu este o listă neagră de fapt, dar care sunt criteriile pe care le folosiți? Reacționați doar uh, dacă insistă Parlamentul, uh, Comisia, ONG-urile, care sunt uh, criteriile după care vă conduceți? Spuneți că ați analizat sute de sisteme fiscale din statele membre care pot fi considerate prejudiciabile. Și v-a mai fost pusă o întrebare despre aceste uh, companii fantomă. Cum evaluați uh, uh, practicile fiscale de tip uh, amnestie fiscală pe care unele state membre le-au folosit așa în mod grosolan și Comisia chiar a recunoscut că e o problemă? Sunt totuși sisteme fiscale care au un efect negativ. E vorba de scheme legale de evaziune fiscală, deci pentru legalizarea evaziunii fiscale și a spălării de bani. Ați abordat problema amnistiei fiscale, de exemplu, în țara mea, în Portugalia, în 2005, 2010, 2012 au fost uh, adoptate astfel de regimuri fiscale. O să încerc să vă dau la un răspuns la întrebare pornind de la ideea pe care am uh, prezentat-o și înainte, respectiv, poate aș putea începe cu o clarificare. Criteriul 2.1 la care vă referați dumneavoastră e unul dintre criteriile folosite pentru doar sau doar în scopul uh, unui proces cu dimensiune externă, deci această listă, acest criteriu poate să fie nuanțat în aplicare, respectiv Consiliul a hotărât și nu grupul nostru a luat această decizie, e decizia Consiliului, deci Consiliul a hotărât ca fiscalitatea zero per se să nu fie considerată o problemă. Cu toate acestea, Consiliul a hotărât ca această fiscalitate zero trebuia să fie considerată o problemă gravă în situațiile în care existența unui uh, uh, sistem uh, corporat, corporatist fiscal cu rată zero atrăgea uh, actori offshore fără o activitate concretă. Deci, încă o dată, e un criteriu care a fost convenit de către miniștrii de la Consiliu și care sper să vă ajute să înțelegeți activitatea noastră de monitorizare a angajamentelor tuturor uh, jurisdicțiilor care au fost identificate, care ar reprezenta o problemă. Deci prin faptul că uh, atrag uh, structuri uh, offshore prin acest uh, uh, sistem fiscal. Ceea ce înseamnă că activitățile economice sau activitățile fără substanță economică, deci se consideră că aceste entități economice fără substanță economică care și-au sediul într-o jurisdicție cu un regim fiscal de tip 0, ca să vă spun lucrurile așa pe înțelesul tuturor, o fac doar pentru a evita plata taxelor și a impozitelor. Și ele sunt în colimatorul nostru. În baza angajamentelor uh, asumate de către aceste entități ele s-au angajat să aplice o legislație care va împiedica sau care nu, va, nu le va permite un nivel de uh, fiscalitate diferit de uh, media europeană. Noi le cerem să pună în aplicare uh, texte legislative care uh, Uh, să împiedice companiile fără activitate economică să uh, își aleagă sediul în mod periculos în aceste jurisdicții. Această legislație are mai multe cerințe, inclusiv în ceea ce privește transparența și schimbul de informații. Acestea au fost uh, măsurile propuse de noi pentru a ne apăra de uh, acuzații. Această chestiune a fost uh, abordată și cred că a fost uh, soluționată în mod satisfăcător, având în vedere că punctul de plecare a fost o decizie politică. Cred că este o clarificare foarte importantă. În ceea ce privește armonizarea fiscală. Amnestia fiscală. Sunt uh, practici, uh, e vorba de o practică periculoasă, primejdioasă, dar din păcate nu intră în sfera de aplicare a codului de conduită. Acest cod de conduită e un uh, cod de conduită cu privire la fiscalitatea mediului de afaceri am putea, uh, de exemplu, să avem o viziune de ansamblu uh, mai uh, vastă și să avem un alt cod de conduită. Ne-am mai întâlnit înainte, nu știu dacă vă amintiți. Ne-am mai întâlnit și am discutat despre un alt subiect grav, respectiv tratamentul fiscal al persoanelor fizice. Sunt de acord cu dumneavoastră, este o chestiune importantă și pe care ar trebui să o examinăm, dar deocamdată nu intră în sfera de aplicare a codului de conduită. Pentru că e vorba, deci codul de conduită nu se ocupă decât de fiscalitatea uh, companiilor. Deci, aceste reflexii pe care le avem ar trebui poate să ne încurajeze sau să reprezintă impulsul politic uh, pentru a încerca să găsim uh, alte angajamente mai ample pentru a îmbunătăți situația. În ce privește scrisorile de angajament, le-am publicat, am, le-am publicat pe ale noastre și, în mod constant, cerem țărilor terțe, uh, terțe să-și exprime consimțământul. Deocamdată nu putem să publicăm orice fără un acord. Deci nu putem publica ceva ce s-a publicat la uh, nivel înalt uh, din punct de vedere politic și unde nu există un consimțământ pentru publicare. Thank you very much. Now, uh, Eva... Mulțumesc, Eva Jolie, numele verzilor acum. Mulțumesc. Tot în legătură cu această întrebare a fiscalității zero criteriul 2.1, așa cum spuneați în răspunsul dumneavoastră scris, nu este un criteriu per se, dar trebuie să vedeți dacă nu, uh, uh, aceste practici nu generează uh, practici fiscale prejudiciabile. Aș vrea da o întrebare. Aveți un exemplu de țară care are un sistem fiscal zero sau aproape de zero și care nu atrage aceste structuri toxice? Dacă nu, acesta ar trebui să fie răspunsul, ar, fi, ar trebui să fie criteriul uh, în sine. Pentru că dacă nu, nu sunteți prea credibile, aceasta este prima mea întrebare. Și a doua întrebare e, în lista pe care uh, ați întocmit-o după aceste eforturi, deci de pe această listă lipsesc uh, paradisuri fiscale foarte importante și cred că știți și de cine vorbesc. De la VR, în Suna, de exemplu, Hong Kong, sau Qatar, printre alte paradisuri fiscale. Ne puteți explica cum se poate? Uh, cum au reușit să nu fie pe listă uh, aceste paradisuri fiscale? Ne puteți spune dacă verificarea statelor membre se face în baza aceluiași criteriu sau se va, e prevăzută de către grup. S-a discutat o astfel de propunere? pentru că ar fi foarte interesant și corect să se aplice același uh, criteriu și în, uh, în interiorul Uniunii Europene. Pentru că, după cum bine știți, grupul dumneavoastră e perceput de către cetățeni ca fiind uh, rădăcina uh, problemelor uh, în Uniunea Europeană și pentru care noi plătim foarte scump cu ocazia alegerilor. Am înțeles că trebuie să mă grăbesc în legătură cu criteriul 2.2. Un exemplu. Aș putea să vă dau mai multe exemple. Mă gândesc numai la insulele Shetland, este exemplul uh, evident. Și nu e singurul exemplu pentru toate țările terțe și jurisdicțiile, pentru care am cerut un angajament semnat la nivel politic înalt pentru a pune în aplicare legislația, am avut astfel de exemple. Am identificat că structura juridică nu era suficient de sigură. Știm că există astfel de exemple. În toate aceste țări și jurisdicții, care apar în uh, anexa 2 uh, a concluziilor Consiliului, uh, listă care a fost întocmită în funcție de criteriul 2.2, există situații periculoase. Vom discuta, dar poate ar fi trebuit să ne întoarcem la acest subiect peste un an sau doi, pentru că la, până la finele anului am cerut să se pună în aplicare legislație pentru a corecta situația și va trebui să monitorizăm uh, implementarea acestei legislații. Să vedem dacă ea uh, aduce efectele scontate. Și după ceva timp uh, ar fi bine să facem o evaluare. Dacă legislația nu va fi implementată, așa cum am spus și înainte, aceste țări și jurisdicții se vor întoarce pe lista din anexa 1, lista jurisdicțiilor Uh, care nu cooperează, tocmai pentru motivul pentru care știm că uh, ele au, există acolo structuri offshore, fără substanță economică uh, și că atrag astfel de companii tocmai datorită regimului fiscal zero. Lipsesc de pe listă, spuneați, anumite paradisuri fiscale celebre. A fost un exercițiu complex care a început, încă nu uh, s-a terminat, e în evoluție permanentă, dar miniștrii au hotărât să aibă un punct de plecare, să pornească de undeva. Cum s-a numit? Uh, a fost uh, faimosul scoreboard pregătit de către uh, serviciile comisiei pe baza unor criterii propuse. Și s-a pregătit, uh, s-a întocmit o listă a țărilor terțe și a jurisdicțiilor în funcție de importanța uh, legăturilor financiare și economice cu Europa și ținând cont și de indicatorii de, de indicii de stabilitate. Și aș mai adăuga ceva, respectiv că miniștrii în 2016, deci când uh, a început acest exercițiu, exercițiu miniștrii au uh, întrezărit uh, posibilitatea de a avea o perspectivă mai amplă și au cerut grupului să Uh, pregătească lucrul pentru cele 92 de jurisdicții prezente în uh, acest scoreboard. Din păcate, uh, Qatarul și alte jurisdicții nu erau pe această listă. Însă miniștrii au cerut și salutăm această uh, decizie de a extinde criteriile Nu mai știu exact uh, toate țările din anexa 2 și jurisdicțiile din... Domnul Strub uh, mă informează că Qatarul și Hong Kongul au fost verificate și ele se află în anexa 2. Deci am uh, constatat că există probleme în aceste țări și le cerem să corecteze aceste uh, probleme. Exercițiul nostru însă nu s-a referit la întreaga lume, deci am pornit de la acest scoreboard. A fost cerința miniștilor de a ne gândi la noi criterii, dar ni s-a cerut, de exemplu, în mod specific, să includem în aceste criterii care trebuie să fie folosite, de exemplu, respectarea principiilor bunei guvernanțe, Uh, criteriul uh, uh, ownership-ului beneficiarului, deci este un alt aspect foarte important. pe care au insistat mulți dintre miniștri europeni pentru a combate uh, evaziunea fiscală și evitarea plătirii taxelor și a impozitelor. Avem acest criteriu pe care îl pregătim și mai avem și un mandat pentru a extinde uh, sfera geografică a exercițiului. Primul pas care deja a fost convenit a fost să prelungim exercițiul după această primă fază de monitorizare, deci să-l prelungim, să-l extindem la cele trei țări G20 care lipsesc Uh, Argentina, Rusia și și Mexicul, dacă nu mă înșel. Cele care lipsesc în orice caz. Exercițiul va acoperi în orice caz toate, cele, uh, toate uh, țările care fac parte din G20. și faptul că se folosește același criteriu pentru a controla și țările europene e o propunere care va interveni în revizuirea mandatului grupului uh, de conduită. Președinția austriacă a Consiliului uh, se ocupă de această prioritate tocmai în prezent. Mulțumesc în numele GUE, domnul uh, McCarthy. Thank you, Chair, and first I want... Mulțumesc. În primul rând, vreau să-mi alătur și eu glasul față de cei care și-au exprimat îngrijorări legate de lipsa de transparență în ceea ce privește modul de funcționare acestui grup la codul de conduită și mă îngrijorează și această lipsă de cooperare de care dați uh, dovadă prin atitudinea noastră față de Parlamentul European. Grupul meu uh, împărtășește îngrijorările legate de lipsa de transparență în ceea ce privește întocmirea listei cu uh, paradisuri fiscale. Acest proces e nesatisfăcător în general din punctul de vedere al Parlamentului. Așa cum s-a spus, majoritatea paradisurilor fiscale mm, serioase nu se regăsesc pe această listă. Doamna comisar s-a adresat Parlamentul European în această privință și eu sper că la un moment dat Parlamentul să facă o plângere oficială legată de acest lucru. Ce se va întâmpla și după Brexit? Ce se va întâmpla de asemenea? Dacă e să ne uităm la abordarea stabilită inițial, a fost un uh, compromis inițial între Marea Britanie și Germania. Marea Britanie cere și mai puține restricții în acest domeniu, după cum știți. Aș vrea să știu dacă au fost discuții pentru a modifica abordarea UE în ceea ce privește mm, ce se va întâmpla după Brexit. Au fost discuții la grupul de cod de conduită în legătură cu uh, elaborarea unor, unor uh, cerințe mai stricte. S-a discutat despre asta sau nu? și credeți că ar fi cazul să se discute despre așa ceva în viitorul apropiat, acum încercește lista neagră și procesul de întocmire a acestei liste. Mulți dintre noi uh, ne întrebăm ce criterii folosit pentru, s-au folosit pentru a înlătura 23 uh, din cele 90 și ceva de țări care erau enumerate inițial. Prin țările evaluate de risc uh, se evaluează nivelul de legături economice, SUA, bineînțeles, uh, Însă nu există rapoarte uh, la dispoziția publicului făcute de acest grup uh, cu privire la codul de contuit în legătură cu aceste țări care au fost înlăturate de pe lista neagră. Eu profit de ocazia pe care o avem astăzi mm, pentru a vă cere să ne dați detalii legătură cu procesul folosit uh, pentru întocmirea acestei liste. Mulțumim! Post-Brexit at the moment uh, um, I do not envisage uh, that there will be any consequence because the modified nexus approach assumed by Așa cum uh, spuneam, deci am folosit toate acele scrisori și recomandări, am avut o abordare care a fost stabilită la nivel internațional deja. Și practic am evaluat aceste pachete cu privire la brevete. Nu știm dacă Marea Britanie își va schimba regimul de brevete pentru a fi mai agresiv și pentru a nu mai respecta actuala abordare. Vom analiza situația ca o situație periculoase dintr-o țară terță, însă cu siguranță va exista și o reacție la nivel de OCDE, deci la nivel internațional, deoarece criteriile sunt stabilite la acel nivel. Și asta într-o așa măsură încât încât miniștrii noștri întotdeauna au indicat importanța coerenței și a consecvenței între exercițiile care se derulează la nivel comunitar și, în paralel, munca făcută la nivel internațional. Deci nu doar în cadrul OCDE, se fac eforturi paralele uh, cu privire la criteriile de transparență. Există un cadru inclusiv aici și același lucru e valabil și pentru implementarea standardelor minime BEPS. Întotdeauna a fost uh, în cazul, uh, întotdeauna ministrii noștri au insistat asupra faptului că trebuia să există o sinergie între ce se face la nivel european și la nivel internațional. Deoarece nerespectarea principiilor de bună guvernanță fiscală sau mai degrabă respectarea acestor principii ar trebui să fie asigurată la nivel internațional. Acum eu nu văd legătura, iar pe mine, sau cel puțin nu m-ar îngrijora pe mine ce se va întâmpla după Brexit cu regimul favorabil, uh, regimul fiscal favorabil brevetelor. Acum, scrisorile au fost transmise tuturor țărilor evaluate conform criteriilor și în conformitate cu procedura detaliată în documentele publicate pe site-ul nostru. Am publicat pe site-ul nostru procedura. Am spus că experții noștri, asistați de serviciile comisiei, au, s-au folosit de acest exercițiu de verificare și în cazurile în care nu s-a identificat o nerespectare, deci am trimis o scrisoare prin care am spus că jurisdicția respectivă e eliminată de pe listă. Thomas Mann și doamna Regner, Evelyn Regner. To- Thomas Mann întâi va lua cuvântul, doamna Regner. După aceea vom trage concluziile. Mm, der Werner Lang hat, finde Mulțumesc. Werner Langen, pe bună dreptate, a atras atenția la uh, contradicție, transparența despre care vorbiți și spuneți că pe site este publicat câte ceva și pe de altă parte primim ă, informații și um, sunt cenzurate rânduri întregi, acoperite cu negru. Asta înseamnă că nici nu ne putem face treaba, practic. Cetățenii vor să luptăm împotriva evitării plății taxelor. Trebuie să spunem clar că evaziunea fiscală trebuie uh, pedepsită, nu poate fi văzută ca o uh, infracțiune peste care, se poate, care poate fi trecută cu vederea. Întrebarea mea, 17 țări erau pe lista neagră, acum sunt numai 6. Ați anunțat că, exist, că va exista o cooperare. Uh, nu poți să uh, dispar de pe lista neagră și ce, ești pe lista gri acum? Trebuie să existe niște diferențe calitative. Să treci de pe o listă uh, înspre alta și noi am spus că vrem numele de pe această listă. Apoi, uh, Marea Britanie, doamna May încearcă să spună că anunță uh, taxe reduse pentru întreprinderi. Noi considerăm că sunt uh, practici uh, dăunătoare din punct de vedere fiscal. Care este poziția uh, grupului pentru codul de conduită? Spuneți că luați notă sau veți combate asta? Apoi, eu vin din Germania. Ministrul german de finanțe a spus că până la finalul 2020 trebuie uh, ca uh, Marea Britanie să fie tratată ca un uh, stat membru până în 2020. Deci să există o zonă de tranziție pentru a se crea securitate juridică. Ce părere aveți despre astfel de perioade de tranziție în ceea ce privește Brexitul? Well, I would actually comment as to this last point. Să mă refer la ultimul um, punct adus în discuție. Încă nu s-au încheiat negocierile, deci nu putem noi să venim cu precizări în legătură cu acestea. Vom vedea încotro ne vor purta aceste negocieri. În fine, mm, ne dorim ca aceste negocieri să se încheie însă cât mai uh, rapid. Acum. E sau nu o veste proastă că lista care include 70 de țări terțe a fost redusă la șase țări terțe. Și dacă angajamentul nostru este suficient. Depinde. Dacă suntem gata să acceptăm perspectiva conform căreia ceea ce contează și obiectivul acestui exercițiu este să avem cât mai multe țări de partea noastră, respectând regulile, practic, atunci înseamnă că e un uh, lucru bun că am procedat astfel. Cele 11 jurisdicții uh, care nu mai sunt pe listă înseamnă că și-au luat un angajament la nivel politic înalt uh, în vederea respectării regulilor noastre. Un angajament de implementare va fi suficient, deci noi asta monitorizăm. Nu scrisoarea mm, e suficientă pentru asta. e clar că și are și însemnătatea ei, însă punerea în practică a angajamentului urmează să fie verificată. Și vom urmări de aproape ce se întâmplă. Vom monitoriza aceste țări. Și celălalt aspect se referă la faptul că această fază de monitorizare a angajamentelor, atunci când se va încheia aceasta, din nefericire, există posibilitatea ca unele din aceste țări terțe și jurisdicții care la nivel politic și-au înalt și-au uh, exprimat dorința de a coopera cu noi, deci se va dovedi că în practică nu doresc să coopereze cu noi și atunci, da, vor reveni pe prima listă. E un proces uh, foarte dinamic și știți cât de important e să dai o șansă acelor parteneri care uh, și-au uh, exprimat uh, uh, voința pentru a schimba lucrurile început cu 17 țări, acum am ajuns la 6, s-ar putea să fie mai mult de 6 la un moment dat, cândva prin 2019, când uh, ministrii noștri vor analiza uh, evaluarea pe care noi o facem în legătură cu punerea în aplicare acestor angajamente. Îmi cer scuze, Evelyn uh, Regner. După Vă rog să interveniți. Eu chiar îmi cer scuze. Dar doamna Beres era și ea pe listă din partea socialiștilor inițial. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Iată, această comisie e din nou nevoită să aibă un nou schimb de vederi cu grupul cu privire la codul conduită. Și asta se întâmplă deoarece toate criticile și îngrijorările manifestate de Parlament de la începutul mandatului nu au dus la o evoluție pozitivă a modului în care acest grup își desfășoară activitățile. Și asta e clar, mai ales încerpește statutul și transparența modului dumneavoastră de funcționare. Aș vrea să mă refer acum la angajamentele luate de jurisdicțiile din anexa 2, așa numita listă gri, să știu cum anume sunt respectate termenele. Mă gândesc mai ales la Elveția, la cazul Elveției. Eu nu am găsit o dată de punere în aplicare, acordul datează de acum 4 ani, s-au deschis negocierile, însă acestea au eșuat pentru că în Elveția se organiza un referendum. De atunci mă întreb dacă există riscul real ca Elveția să intre din nou uh, pe lista neagră de la anexa 1. Vedem foarte bine că Elveția, înainte de a lua niște angajamente reale și concrete în domeniul fiscalității, are nevoie totuși de un climat internațional, de niște vecini, să zicem, care să se mobilizeze uh, exemplar. În cazul Elveției știm că există practici fiscale care ar putea fi nocive, fie că e vorba de patent box, patent box de interese naționale sau de alte reforme în, curs, în, în curs. Uh, E și mai important, deoarece nu e vorba doar de activitățile unui paradis fiscal în propriul sens al cuvântului, ci de practici nocive. Și în cazul McDonald's la nivel european am văzut cum Comisia Europeană nu a putut să atace aceste dispozitive din prisma legii concurenței, deoarece acestea erau legale. Și se pare că acum Elveția e din nou pe cale să-și dezvolte niște mecanisme care oficial sunt legale, însă care sunt uh, de fapt, uh, niște mm, forțări, să zicem așa, ale legislației care instaurează niște mecanisme foarte nocive din punct de vedere fiscal. Well, you've raised an important issue. Um, to, um... Da. Ați abordat uh, un subiect important. Uh, termenele le-am comunicat partenerilor noștri. Nu implementăm. Ați, zis cum, ați întrebat cum implementăm termenele limită. Nu implementăm termene. Am fost de acord la începutul procesului asupra unor termene și am să vă spun uh, ce am decis. Am considerat că pentru ca angajamentele să fie, um, să funcționeze, uh, să, ele trebuiau să respecte uh, trei condiții. Să fie semnate la nivel înalt, la nivel de secretar de stat sau ministru. Angajamentul trebuia să indice clar dorința sau disponibilitatea de a uh, aborda toate preocupările din scrisoarea noastră către țara respectivă și uh, angajamentul trebuia să respecte termenul pentru implementare pe care noi l-am solicitat. Termenul pentru implementare, în principiu, și spun în principiu pentru că miniștrii de fapt au decis să aibă poziții diferite în circunstanțe uh, uh, excepționale, e bine, termenul este finalul lui 2018. Deci termenul este 31 decembrie 2018. Și asta nu este uh, întâmplător. Revenind la ce îmi spuneam mai devreme, asta este coerent cu termenul cu nivelul de uh, conformitate solicitat de forumul pentru uh, tax, uh, practici fiscale dăunătoare. Am să vă spun următorul lucru. Pentru diferitele termene limită, ministrii noștri au decis că pentru un număr redus de state terțe, în special cele afectate de uraganul de anul trecut, ca procesul să înceapă mai uh, târziu. Am uh, amânat exercițiul și am amânat uh, data limită pentru implementarea angajamentului. Însă deciziile sunt luate. Ce va trebui să facem cu uh, Elveția? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să cădem de acord asupra evaluării legislației pe care o propune guvernul. S-ar putea să ne dăm seama că această nouă încercare nu este satisfăcătoare, dar nu cred că va fi cazul. În orice caz, eu cred că ei au uh, reformat uh, sistemul lor fiscal uh, în conformitate cu solicitările europene și internaționale. Însă, trebuie să avem o evaluare formală a um, adecvării acestei legislații. Știm că Constituția elvețiană prevede uh, un vot popular la fiecare dintre aceste inițiative. Acesta poate avea loc sau nu. Dacă nu are loc, atunci ei chiar s-ar putea să respecte uh, termenul. Dacă evaluarea la nivel tehnic uh, din partea grupului de, de privind grupul de conduită este în regulă, deci dacă considerăm că funcționează, că sunt eliminate toate consideră că sunt eliminate toate elementele negative, atunci se respectă termenul. Dacă trebuie organizat vot, po- vot un um, popular sau un referendum, atunci va fi depășit. Un lucru mai pot spune este aș, că, așa cum am spus mai devreme, am impus termene identice cu cele prevăzute la nivel internațional. Iar la nivel internațional s-a căzut de acord ca termenul pentru implementarea angajamentelor sau, în fine, pentru implementarea schimbărilor în legislație trebuia să fie finalul lui, do- lui 2018 și nu trebuiau să existe beneficiari ai unor um, regimuri dăunătoare uh, după 2021. Tocmai de aceea am solicitat statelor terțe cu care am interacționat uh, ce le-am cerut. La nivel internațional s-a căzut de acord că ar putea exista un anume nivel de flexibilitate ținându-se cont de anumite constrângeri clare, constituționale sau legale. Grupul pentru codul de conduită, când a căzut de acord să se bazeze pe evaluarea la nivel tehnic efectuată de forul pentru practici uh, dăunătoare pentru toate uh, regimurile care um, erau supuse ambelor uh, proceduri. E bine, în acest context, grupul nostru a decis să preia întreaga structură, termenul de 2019, termenul final iunie 2021, permitându se să se țină cont de anumite probleme constituționale juridice. Dar asta se va discuta de către grup după ce vom evalua la nivel uh, tehnic uh, dacă reforma elvețiană corespunde cu criteriile noastre. Întâi verificăm uh, legislația, apoi vedem dacă e vot popular. Dacă e vot popular, atunci trebuie să revenim la grup și Ținând cont de faptul că am decis să folosim sistemul practicilor dăunătoare fiscale, trebuie să decidem ce să facem. Mulțumesc, spune președintele, îmi pare rău că v-am uh, întrerupt. Conform procedurii, acum avem intervențiile spontane. Îi dau cuvântul lui Evelin Regnar. Finalmente. Mulțumesc, în sfârșit. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Wir haben Sie jetzt äh, gefragt. Noi v-am adresat următoare între, o serie întreagă de întrebări. De ce nu sunt state UE pe listă? De ce nu este pe listă statul Delaware? Ce se întâmplă cu Elveția? Deci o serie întreagă de țări despre care știm foarte bine, mai ales după Comisia Panama, după tot ce am aflat, știm despre aceste țări că există foarte multe motive pentru care să fie pe uh, în listă. V-am ascultat cu foarte mare atenție răspunsurile la celelalte întrebări. Vă întreb încă o dată, care sunt criteriile? Cum se efectuează această analiză? Ne puteți, da un, ne puteți ilustra asta după exemplul Panama? Pentru că a fost o palmă peste față când, uh, după toată munca pe care am făcut-o, când Panama a fost eliminată de pe listă. Puteți să ne ilustrați asta cu un exemplu, pentru că din criteriile pe care le-ați explicat, uh, da, există criterii precum beneficial ownership, dar și stabilitatea. Dacă vrem să stabilităm, să uh, salvăm stabilitatea Europei, atunci Delaware rămâne pe listă, însă ar trebui oare asta să, pentru că toate, totul să fie comparabil, celelalte țări care ar respecta criteriile să nu fie pe listă? În continuare, multe dintre aceste întrebări uh, mi-au rămas fără răspuns. Haideți să luăm exemplul Panama. Ne puteți spune care a fost motivul pentru care această țară a fost eliminată de pe listă? well, um, again, um, I think that the reply cannot be different from... Cred că nu vă pot da un exemplu diferit față de cel pe care vi l-am dat deja. Elveția nu este pe lista jurisdicțiilor necooperante pentru că Elveția a decis să coopereze și a decis să implementeze legislație pentru a răspunde la preocupările noastre. Este ce ne trebuie. Dumneavoastră sunt, faceți parte din Parlament și știți că legiferarea este o activitate complexă. Interacțiunea între un guvern și un parlament este o interacțiune ce durează, însă angajamentul uh, luat de guvern a fost respectat. Există însă o problemă gravă legată de constrângerea constituțională existentă. Asta nu contează, vă pot spune. Colegii elvețieni ne-au explicat că motivul pentru nu la primul uh, referendum nu avea nimic de a face cu uh, conținutul reformei sistemului de taxare întreprinderilor, însă există speranța că cu, ca cu noul guvern, cu noua majoritate în Parlament, uh, lucrurile să fie mai acceptate mai ușor. Însă, ce nu ne dorim este altceva. Nu are niciun sens să spunem dacă, deci dacă uh, elvețienii ne-ar fi spus că fac ceva și n-ar fi făcut nimic, i-am fi pus pe listă și îi vom pune pe listă dacă nu implementează. În momentul de față, în practică, ce vedem este că se uh, iau pași în direcția cea bună. Asta vrem să vedem. Să se facă pași. Când uh, pui o țară pe o listă, scrie asta pe o hârtie și țara respectivă nu va face nimic pentru a se alinia la regulile corecte pentru a te proteja. când ai obținut un rezultat este când țara adoptă legislație care îmbunătățește legislația precedentă. Acesta este obiectivul exercițiului. Îmi dau seama că exercițiul este sensibil în chestiuni uh, fiscale mai ales. Avem de-a face cu elvețienii de ani de zile, știm cât de greu e. Însă, Dacă îmi permiteți, domnule vicepreședinte, stimată, stimată vicepreședinte, să știți că nici noi nu suntem idioți, știm foarte bine. Lucrăm pentru a obține un rezultat. Asta încercăm să facem. sperăm că de data asta ceea ce ne dorim se va întâmpla. Și dacă nu se va întâmpla, vom avea motivul uh, potrivit pentru a pune Elveția pe listă și pentru a aplica contramăsurile uh, din anexa 1 în domeniul fiscal, dacă cădem de acord să luăm astfel de măsuri. Mulțumesc! Și domnul Simon, un minut, în mod cât se poate de excepțional. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht verstehe. Două lucruri eu nu înțeleg. 1. Pentru alte țări mai mici, au fost stabilite termene până la care să respecte anumite criterii. Față de Elveția nu s-a stabilit niciodată un um, termen limită. În al doilea rând, Uniunea Europeană față de toate statele terțe se uh, comportă uh, în sensul că uh, un, un angajament asumat uh, de către un stat în exterior trebuie să fie respectat prin luarea măsurilor necesare interior, la nivel intern de ce ne interesează De ce uh, acceptăm noi să existe uh, scuze pentru care uh, anumite asume, angajamente asumate nu, uh, uh, nu sunt respectate? Pe noi nu ne interesează care sunt constrângerile, vrem să știm când va fi respectat angajamentul. De ce se acceptă uh, ca acest angajament să nu fie respectat. We will deal, we will deal with that, as I said before. După cum v-am spus, ne vom ocupa de asta. So, uh, colleagues, uh, we uh, we still have interpretation. So even if uh, our time, uh, well, and and if uh, our co-rapporteurs wanted very. Mai avem uh, interpretare, deci dacă co-rapporteurii doresc să tragă concluziile, în acest caz Doamnă Pecorela, aș dori să vă mulțumesc foarte mult. Înțelegem că Parlamentul e de o parte și că diplomația e de altă parte. Eu nu pot ajunge la niciun fel de concluzie. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. Cred că ați luat notă de toate emoțiile și argumentele deputaților europeni. Președintele mulțumește cu amabilitate și interpreților. La fel face și doamna Lape Corela. No. No.